Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă rog să vă pregătiți uh, cartelele de vot și să le introduceți în uh, consolă, pentru că facem o încercare în primul rând, deschidem uh, votul. Închidem votul. Nu suntem prea numeroși, dar uh, cel puțin instalația funcționează. Uh, vă propun să trecem la primul vot, propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului cu privire la etichetarea pneurilor. Mihail Boni este raportorul nostru principal. Trecem la vot. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm acest compromis. Numărul 4. Uh, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Haideți să-l verificăm și pe el. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul 5A pentru, împotrivă, îl verificăm și pe el. Votăm compromisul 5A. And I close the vote. S-a închis votul. A fost respins. Continuăm. 11 pentru, împotrivă, trebuie să-l verificăm, 11. S-a închis votul. Respins. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să-l verificăm. Vă rog să ridicați mâinile mai sus pentru că mi-e foarte greu să hotărăsc. Um, deci 81 acum. S-a închis votul. Respins. 80 pentru Împotrivă. Abțineri. Îl verificăm. I close the vote. S-a închis votul. Respins. 12 pentru. Împotrivă. Trebuie și de această dată să verificăm. Deci amendamentul 12 s-a închis votul. A fost respins. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. A fost respins. 82 pentru. Împotrivă. Haideți să-l verificăm. S-a închis votul. Respins. 84 pentru. Împotrivă. Haideți să-l verificăm și pe el. 84 votăm. S-a închis votul. Respins. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să-l verificăm. S-a închis votul. A fost respins.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 Accepted. Accepted. Se adoptă. Compromisul uh, 10 101 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 101. S-a închis votul. Se adoptă. 100 12 pentru, împotrivă. Îl verificăm. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să-l verificăm. Am impresia că a fost respins, dar prefer să verificăm. S-a închis votul. Da, a fost respins. What about? Yeah, compromise five. No. Everything was. Yeah. So we we can vote those two. Yes. Twenty one. Twenty one. Pentru. Împotrivă abțineri, trebuie să-l verificăm. 21. Deci votăm 21, s-a închis votul. Am votat 21. Se adoptă. 113. E caduc. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 NV1 votăm acum. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, Haideți să l verificăm. 39, deci. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru împotriva abțineri. Verificăm. 43 acum. S-a închis votul. A fost respins. 4, 46, 47 și 45 în bloc. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să le verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 48 pentru împotrivă, abțineri, respins, 49 pentru, împotrivă, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm de această dată, votăm amendamentul 50. S-a închis votul. a fost respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. 51 acum. S-a închis votul. Respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să-l verificăm și pe el. S-a închis votul. A fost respins. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum trecem la votul final. Proiectul de raport astfel modificat, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la următorul raport. Instituirea Centrului de Competențe European Industrial, Tehnologie,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 273 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să-l verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Îl verificăm. Nu e foarte clar, nu ridicați uh, suficient uh, de sus mâinile. Votăm acum compromisul 15, dacă nu mă înșel, a fost adoptat. Minunat. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă. A, da, m-am înșelat, da, sigur, 29 înainte, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă. Haideți să-l verificăm. S-a închis votul. Respins, 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3, 3 și 3 IMCO pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C. Mai bine, haideți să verificăm compromisul C. S-a închis votul. Se adoptă 121 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri. Mai bine verificăm compromisul D. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, Va fi necesar să verificăm și de această dată compromisul E. S-a închis votul. Se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 123 pentru, împotrivă, mai bine îl verificăm. 123. 3. And I close the vote. S-a închis votul. Respins. 125 pentru. Împotrivă. Îl verificăm și pe el. 1, 2, 5. I close. Votăm 125. S-a închis votul. A fost respins. 5 pentru împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 126 și 7 IMCO pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, verificăm 134, sigur. 1, 3, 4. 134. S-a închis votul. Se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, îl verificăm și pe el. 135. 135. Se adoptă. De asemenea, 136 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul J pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă, 142 pentru, împotrivă, abțineri, îl verificăm, 142. S-a închis votul. Se adoptă compromisul L pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, compromisul M Vot prin apel nominal. And I close the vote. S-a închis votul. Respins. 2. Pentru. Împotrivă. A, vot prin apel nominal de asemenea la cererea verzilor. Deci uh, trebuie să votăm amendamentul 2 prin vot, uh, prin apel nominal. S-a închis votul. Respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 12 și 13 IMCO împreună pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 147 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 148 pentru, împotriva abținerii. se adoptă. 150 pentru, împotriva abținerii. se adoptă. 151 pentru, împotriva abținerii. se adoptă. Compromisul N pentru, împotriva abținerii. se adoptă. 14 pentru, împotriva abținerii. respins. 156 pentru, împotrivă, Haideți să-l verificăm. 156. S-a închis votul. Respins. 157 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163, 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, îl verificăm. 165. S-a închis votul. Se adoptă compromisul P pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Q pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 21 IMCO pentru, împotriva abțineri, se adoptă. R pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Votul final, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Majoritate covârșitoare pentru felicitări raportoarei. Trecem acum la propunerea cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public reformare. Raportor este colegul Neoclis Silichiotis. Votăm acordul provizoriu rezultat în urma negocierilor tripartite. S-a deschis votul, vot prin apel nominal. S-a închis votul. Majoritate covârșitoare, fericite raportorului. Următorul punct. Oral question to the Council. Întrebare orală pentru Consiliu, o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punct de vedere al impactului asupra climei. Mulți uh, colegi implicați, bineînțeles. Avem un vot final prin apel nominal. S-a deschis votul. And I și închid votul. Vă mulțumesc, felicitări tuturor raportorilor. Întrebare cu solicitare de răspunsul al către Comisie, o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă. A, ah spune președintele. Uh, aceeași procedură, vot prin apel nominal. Vot prin apel nominal, vot deschis și închid votul. E vizibilă susținerea largă. Acum, rezoluție, economia neutră. Deschid votul. Vă prin apel nominal, da, așa e. Și închid votul. Susținere foarte largă, vă mulțumesc foarte mult. Am votat foarte eficace. Acum avizul privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Sven Schulze, raportorul nostru. Haideți să începem votul. Amendamentele 12, 13, 14, 15 împreună. Pentru. A. Vot prin apel nominal. A existat o astfel de solicitare. Deci vot prin apel nominal. Închid acum votul. Închid votul. Și se respinge. Compromisul 5 pentru, potrivă, țineri. Se adoptă 6 pentru, potrivă, țineri. Se adoptă 7 pentru, potrivă, țineri. Se adoptă compromisul 8 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotriva abținerii. se respinge 19 pentru împotriva abținerii. se adoptă 20 pentru împotriva abținerii. se adoptă 21 pentru împotriva abținerii. se adoptă 22 pentru împotriva abținerii. se respinge, spune președintele 23 pentru 22 verificare electronică 22 Votul închis și se respinge. 23 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 31 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 41, 42, 41, 42 împreună, identice. Pentru împotriva obțineri se respinge 43, pentru împotriva obțineri se adoptă compromisul 3, pentru împotriva obțineri se adoptă compromisul 4, pentru împotriva obțineri se adoptă 55, pentru împotriva obțineri se respinge 16, pentru împotriva abțineri se respinge, iar acum vot final, vot prin apel nominal, desigur, și închid votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Felicitări raportorului nostru. Iar acum am terminat sesiunea de vot pe ziua de azi. Comisia ITRE va continua în această după Now we go smoothly. Acum va ruga să trecem rapid la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. all the experts. We have a, we have okay, a workshop. Good, good. Okay, okay, no problem. No problem at all.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 Uh, dear colleagues. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, anume Yes, of course, there's other issues. Good luck in any case. Uh, sorry, it's here a workshop. Eight here. Workshop on Just Energy Transition Opportunity. Atelier pe tema tranziția energetică echitabilă, o oportunitate pentru industria din UE, rolul hidrogenului în viitor, exemplul tranziției energetice în Germania. Un atelier important și aș dori să-i salut pe analiștii, experții noștri. Vă rog să luați loc. Vom începe de îndată și permiteți-mi să îi salut pe tot participanții la acest atelier, tranziția energetică echitabilă, exemplul tranziției energetice în Germania. Trei sesiuni și trei scopuri avem în acest atelier. Potențialul oferit de tranziția energetică pentru a transforma UE dintr-o industrie convențională, menținând totuși locurile de muncă. Foarte important, desigur. În al doilea rând, să explorăm rolul hidrogenului în deschiderea unor noi ferese de oportunitate în flexibilitatea energetică, securitatea și disponibilitatea energetică, precum și cum să ameliorăm eficiența în decarbonizarea economiei. Al treilea rând, prezentarea cazului unei tranziții energetice care vizează eliminarea cărbunelui din generarea de electricitate în Germania. Avem o oră și 45 de minute aproximativ pentru acest atelier, deci ar trebui să lăsăm cam 30, 35, poate 40 de minute pentru fiecare din cele trei uh, sesiuni ale noastre, nu mai mult. La început vom vorbi despre tranziția energetică, o oportunitate pentru industriile UE. Începem cu domnul profesor Andre Fai, director științific la ECN, partea TNO. E vorba de organizația de cercetare um, cea mai importantă pe energie din țările de jos. Dumnealui se ocupă de teme de integrarea sistemelor energetice, modelizare, procese de tranziție către sisteme uh, cu emisii scăzute și teme de inovație și creativitate în politicile energetice. Toate elemente cruciale pentru discuția, dezbaterea noastră. Prin urmare, vocea țărilor de jos. Domnule, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această introducere și mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru ceea ce ar trebui cu toții să considerăm o temă cheie. Industria în tranziția energetică și nicio tranziție energetică nu uh, merge fără transformarea industriilor noastre, pentru că e, vorbim de o parte colosală a emisiilor noastre. Depinde puțin de țări, dar la scară europeană cam o treime, dacă includem și emisiile indirecte, de asemenea utilizate pentru uh, materiile prime sau intermediare în industria crimică, în producerea de energie. Și graficul vă arată deja câte tipuri diferite de utilizări ale energiei putem uh, lua în calcul. Uh, vorbim și de procese la temperaturi foarte înalte, cum ar fi pentru oțel, um, sunt cereri mari de putere energetică, putere calorică. Vorbim și de diversitatea materiilor utilizate în diversele procese industriale uh, pe care le analizăm. Primul element e ameliorarea eficienței energetice și acest grafic vă arată potențialul pe termen scurt pentru ameliorări în întreaga Uniunea Europeană. Și vedeți că toate sectoarele pot să-și aducă contribuția și industria dar nu într-o măsură foarte mare, pentru că multe industrii deja și-au ameliorat procesele de-a lungul anilor. Deci e un element care contribuie, dar nu este soluția definitivă, ca să spun așa, la această problemă. Ne uităm la elemente și măsuri foarte terater. De exemplu, o ameliorare a pompelor, care poate fi controlată electric, lucrurile pot fi mai eficiente și dacă e să ne uităm la ce poate fi posibil în sectoarele de industrie grea, cum e oțelul, cimentul, amoniul, amoniacul, ne uităm la ameliorări importante, dar dacă ne uităm la procesele industriale de ultimă generație sau chiar la cele noi, potențial încă există, dar trebuie să facem încă mai mult. Acum, un exemplu foarte interesant, industria oțelului, procesul numit Hisarna, care uh, uh, la o uzină din uh, Olanda a fost aplicat un proces care sare peste producția de cox și a peleților sintetici utilizați într-un furnal de tip clasic. Utilizare mult mai simplă, pentru că e hrănit cu oxigen iese um, uh, prin uh, exhaustie un CO2 foarte concentrat um, eficacitatea acestui tip de producție a oțelului este cu 33% mai bună și procesul este unul foarte ieftin. Am putea ajunge chiar la o reducere de emisii de 80% și așteptările sunt ca acest proces să fie, cum spuneam, mult mai ieftin decât producția convențională de oțel. Iată o perspectivă foarte interesantă. Trecând acum de la această posibilitate uh, CCS, uh, Carbon Capture and Storage, pentru a reduce emisiile în industria grea, iată un grafic uh, de la Agenția Internațională a Energiei care explică ce se întâmplă pe scară largă. Industria grea însă e o țintă importantă pentru CCS, se vede asta la capătul tabelului. Vorbim de conversia bio pentru chimicalele uh, bazate pe biomasă. Deocamdată vorbim de materie uh, primă verde și putem avea infrastructuri bazate pe biomasă. Sunt niște opțiuni fundamentale pentru a scădea emisiile industriei grele, în special industria chimică de data asta. Combinând asta acum cu capturarea CO2, am putea ajunge la uh, emisii negative, ceea ce ar fi o schimbare fundamentală Mm, bordul interguvernamental pentru schimbarea climatică arată același lucru, dar capturarea carbonului necesită infrastructură foarte importantă. Iată aici o imagine a țărilor de jos. Vedeți infrastructura CCS, liniile negre de pe hartă. Vorbim momentan de capturarea 20% Uh, pe 50 de ani uh, cu această infrastructură. Însă trebuie să ne coordonăm cu întreaga regiune a Mării de Nord pentru a vedea care sunt potențialele reale de stocare a CO2. Deci vorbim de colaborare la nivelul UE. Și ce înseamnă asta? În centrele industriale importante din regiunea Rijnmond, din Olanda, vedeți detalii despre unde trebuie instalate um, Uh, canalele și cum putem acționa. Și aceste lucruri se întâmplă pe măsură ce vorbim. Sunt infrastructuri care acum sunt implementate pentru a ne conecta cu Marea Nordului, așa încât în uh, decenile care vin să putem beneficia de asta. Acum, vedeți aici o lungă listă de opțiuni, um, calcule, care ne arată cum putem reduce uh, CO2-ul. Vorbim de CCS, de biomasă, de uh, ameliorări ale eficienței energetice în algoritm combinat și astfel am putea reduce cu chiar 80-90% emisiile în aceste mari complexe industriale. Dar e un mix de opțiuni. Am să sar pe aceste, acest grafic pentru că nu avem timp. Un alt element cheie, economia circulară. Și, și asta contează enorm în reducerea emisiilor. Pentru moment avem nevoie de mai puține elemente primare, prime, precum cimentul, oțelul și asta ar permite economii și energetice, revenind la reciclarea produselor, reciclarea chimicalelor, toate sunt opțiuni care continuă să aibă un potențial de contribuție, dar afectează și lanțul nostru de valori, fluxurile în economie, infrastructurile, organizarea logisticii poate contribui însă și la utilizarea unor resurse primare în cantitate mai mică, ceea ce uh, reprezintă un efort logistic major. Apoi, vorbim de opțiune de electrificare în industrie, dată fiind cererea de căldură foarte mare în multe industrie, electrificarea poate reduce această cantitate de căldură în procesele de uscare, de exemplu, și în alte procese chimice, de exemplu, mm, power to hydrogen. Uh, acolo unde uh, produsele chimice pot fi produse și altfel. În funcție de tipul de uzină pe care o analizăm, aceste diverse opțiuni intră în joc. Uneori e nevoie de multă inovație, dezvoltarea unor materiale catalitice specifice și așa mai departe. Sunt cereri foarte mari de inovație pentru că astfel de noi procese să se deruleze. Uh, Însă dorim să aducem uh, electricitatea verde în industrie, în același timp reducând eficacitatea energetică. Mesajul cheie al prezentării mele este că avem un portofoliu de opțiuni de ameliorare ale eficacității energetice, noi procese, uh, utilizarea uh, noilor materii intermediare și utilizarea um, electricității verzi și a hidrogenului verde, capturarea și stocarea uh, carbonului și toate opțiunile ce țin de economia circulară. În total, mesajul e pozitiv pentru că toate aceste măsuri, într-adevăr, pot reduce emisia de gaze cu efect de seră din industrie cu chiar 90% și uneori chiar să realizăm emisii negative. Complexitatea însă rezidă în găsirea Uh, mixului adecvat și asta și în funcție de zona geografică. Unde există infrastructuri CCS, avem suficient hidrogen verde disponibil și asta la un cost rezonabil și toate acestea afectează deciziile din industrie în uh, deceniile care vin. Iată dilema pe care trebuie să o rezolvăm. Și pentru a sublinia acest lucru, ne uităm pe de-o parte la nivel de uzină, ce se întâmplă și pe de alta cum uh, sistemul energetic se schimbă în jurul acestor industrii. Și aici există câteva butoane, ca să le numesc așa, foarte importante, în ce fel evoluția noastră energetică va evolua mergem către 80 sau 95% reducere? Avem uh, infrastructuri disponibile pentru uh, capturarea și stocarea carbonului? Avem biomasă disponibilă sau nu? Avem suficientă de dezvoltarea tehnologiilor? De exemplu, uh, opțiuni Power to X, Power to Hydrogen. Um, în funcție de opțiuni, sistemul energetic european al viitorului va arăta diferit. Vedeți aici o diagramă a fluxului până în 2050 care arată că 95% reducere de emisii arată că se poate realiza prin uh, producerea de hidrogen, energie solară și eoliană. Iată cum poate arăta viitorul, dar pentru moment avem uh, puțină biomasă disponibilă și infrastructură limitată în ce privește CCS. Avem nevoie și de costuri mici. Vedeți aici că mm, energia din hidrogen e destul de scăzută, dar creează spațiu și pentru alte opțiuni. Vă arăt aceste lucruri ca să ilustrez că mediul în care aceste industrii trebuie să se schimbe e unul incert și că e factorul determinant pentru deciziile de viitor și deciziile de investiții. Apoi există sisteme um, de energie cu mult mai multe fluctuații, pentru că intervine energia oleană, energia solară și e nevoie de capabilități de răspuns uh, pentru uh, industria chimică, de exemplu, care se bazează mult pe power to heat și power to energy. Ne, uh, noi sperăm că viitorul va aduce costuri scăzute pentru hidrogen și dacă ne uităm la proiecții pentru generarea de energie din uh, eolian și solar, s-ar putea să avem o economie bună și uh, un hidrogen verde spre desurile ce se întâmplă azi. Dar există multe condiții de îndeplinit pentru asta, iar momentul în care se fac acestea uh, e important. E un grafic complex, dar vă arată uh, ecosistemul industrial uh, și toate interacțiunile care au loc pentru a schimba sistemul energetic. Iar industria capătă o bună cotă din acestea. Prin această interacțiune vom putea înțelege uh, ce se întâmplă. Uh, Multe analize arată că există studii de caz ale modelelor de afaceri foarte interesante și putem motiva din punct de vedere economic uh, investițiile. Un exemplu cheie ne vine din uh, nordul țărilor de jos, din Delta Ems, care era foarte mult bazată pe biomasă și uh, pe coastă a început să se producă multă energie eoliană și există un proiect de, pro- de, un proiect de producere a hidrogenului și de stocare a lui și aceste industrie acum combină aceste diverse um, surse și vedem un ecosistem mult mai divers care capătă formă și modelul de afaceri se schimbă odată cu aceste schimbări energetice. Vorbim de biorafinării, transformând biomasa în componente chimice de valoare, ceea ce aduce beneficii suplimentare. Iată o, o dinamică foarte interesantă. Și industria găsește aici multe oportunități. Ultimele mele observații este că global vedem potențial suficient pentru a decarboniza cu totul industria noastră grea, inclusiv posibilitatea ca în viitor să avem emisii negative. Mai multe din aceste căi de transformare pe care vi le-am arătat astăzi, procesul de producere a oțelului, de exemplu, cu suficientă inovație și cu suficientă tehnologie, pot deveni uh, procese competitive. Iată mesajul uh, principal. Trebuie să analizăm de la caz la caz ce se întâmplă dar și să facem lucrurile în mod inteligent. Altfel, uh, am putea spori costul pentru industrie și am pierde, deci, poziția competitivă. Deci, planificare inteligentă, inovare, iată cheile pentru a reduce costurile și pentru a avea uh, o industrie durabilă și din punct de vedere economic pentru viitor. Mixul opțiunilor uh, sunt uh, e promițător, nu există o soluție, ci un echilibru între mai multe posibilități pentru a obține acest mix ideal. Un mesaj cheie pentru definirea politicilor, și am să închei cu asta, este că vorbim de un cadru de 30 de ani și e nevoie de stabilitate uh, o stabilitate la nivel de inovare și fiabilitate la nivel de guvern pentru ca și companiile să-și poată asuma uh, riscuri și investiții. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Doresc să îi rog pe uh, toți oratorii să nu depășească 10 minute ca să avem suficient timp și pentru întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, foarte interesant. Acum trecem la cel de-al doilea vorbitor, domnul profesor Ștefan Lechtenböhmer de la Wuppertal Institute Uh, director pentru uh, energii de viitor și uh, structuri de mobilitate. Sunteți de asemenea implicat în sisteme de mediu și energie pentru sisteme energetice durabile la Universitatea Lund de data aceasta și cercetarea dumneavoastră, domeniul de expertiză, se concentrează pe planificarea și construcția durabilă a unor uh, inventare și proiecții de, uh, ale emisiilor uh, de gaze cu efect de seră și vă dau cuvântul de îndată. Yeah, thank you. <clears throat> Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Este o onoare să mă aflu aici pentru a discuta acest subiect atât de important privind neutralitatea uh, energetică, tranziția energetică ca oportunitate pentru industriile europene. Poate nu este o, sur- o surpriză ca cineva din Germania să intervină după un invitat din uh, țările de jos. Cred că dacă vă uitați pe hartă, puteți să vedeți că există uh, pe măsură ce coborâți pe râul uh, Rin, veți întâlni zone cu industrie energofagă. Deci Renania de nord-vest, Renania, Belgia, țările de jos, sunt regiuni unde se află aceste industrii grele, energofaceri și tocmai de aceea um, discutăm împreună acest subiect care are un uh, caracter transfrontalier. Există infrastructuri de capturare și depozitare a carbonului în țările de jos și în vecinătatea acestora în Germania. Deci este important să avem o abordare internațională acestui subiect. O să mă refer uh, mai ales la industriile de bază. Acestea sunt importante din perspectiva climatică, pentru că patru materii prime sunt uh, uh, responsabile pentru 20% din emisiile de gaze cu efect de seră. Deci, pentru mai mult de 10 gigatone global sunt responsabile aceste patru materiale, printre care uh, plasticul, aluminiul, uh, cimentul și uh, oțelul. Producția acestor um, bunuri crește, se accelerează, foarte probabil se va dubla în următoarele decenii. Deci este important să rezolvăm această problemă, să găsim un răspuns întrebării cum putem să reducem emisiile în acest sector și uh, nu este posibil să renunțăm cu totul la uh, carbonizarea procesului de producție, ci avem nevoie de măsuri um, dificile care depășesc eficiența consumului energetic. Este vorba de o electrificare directă sau electrificare indirectă și când mă refer la electrificare indirectă, mă refer în mare măsură la uh, Uh, hidrogen, dar și capturarea, utilizarea, depozitarea carbonului, biomasa și circularitatea de asemenea este deosebit de importantă. Toate aceste, pentru punerea în aplicare acestor strategii, avem nevoie de tehnologii um, de vârf, inovatoare în acest domeniu. Există o mare parte a acestor tehnologii, însă trebuie să evolueze și mai departe și um, trebuie să investim mai mult în ele Apoi, avem nevoie de infrastructuri, așa cum am văzut deja. Avem nevoie de infrastructuri imense pentru o mare parte a energiilor regenerabile de care vor avea nevoie aceste tehnologii de vârf, sub forma, sub forma infrastructuri dedicate hidrogenului și așa mai departe. Și dacă dorim să capturăm și să depozităm carbonul, avem nevoie de infrastructuri și pentru acest lucru. În plus, Trebuie să vedem ce vom face și cu structurile costurilor, pentru că multe din procesele din aceste industrii se vor transforma profund dacă vom pune în aplicare aceste tehnologii care înseamnă uh, vor, au potențialul de a uh, dăuna anumitor industrii și din punctul de vedere al locurilor de muncă. Și aș dori să revin la această provocare. Dacă este să ne uităm doar la producția de uh, oțel, cim- ciment și de substanțe chimice din Uniunea Europeană, aceste trei sectoare sunt responsabile pentru o jumătate de milioane de tone în acest moment și ne dorim să ajungem la aproape zero emisii pentru aceste trei sectoare până în 2050. Cum am putea să facem acest lucru? Am uh, lucrat la un uh, scenariu uh, bazat pe trei posibilități principale. În primul rând, circularitatea și uh, reducerea primară de cerere uh, energetică. Am putea obține un oțel de mare calitate cu uh, emisii reduse cu 90%. Este un lucru valabil și pentru aluminiu, eventual și pentru producerea de substanțe chimice, însă mai, mult mai dificil în temeiul uh, scenariilor noastre, circularitatea ar putea contribui cu 20 până la 50% din necesarul de reduceri de gaze cu efect de seră. Apoi, noi uh, evoluții tehnologice din punctul de vedere al uh, electrificării, în noi procese de obținere a oțelului, a cimentului și așa mai departe un avans uh, imens uh, din punct de vedere uh, tehnologic ar putea contribui undeva între 44 și 64% um, cu reducerile gazelor cu efect de seră necesare din acest, din, din acest sector. Și în ultimul rând, capturarea, utilizarea și depozitarea carbonului ar putea să-și aducă o contribuție de 5 până la 25%. Deci, în mare, aceasta este imaginea generală. Antevorbitorul meu v-a prezentat mai în detaliu um, strategiile, strategia pe care trebuie să urmăm pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon din aceste industrii. Deci avem nevoie de o abordare uh, generală a acestor industrii, o abordare uh, circulară care să se bazeze pe uh, Um, inovare în fiecare sector în parte, care au rămas uh, puțin în urmă, mai ales sectorul uh, substanțelor chimice a rămas puțin în urmă din punctul de vedere al uh, inovării. Și aș putea să încerc să vă spun care este perspectiva um, lanțului valoric în um, domeniul oțelului când vine vorba de oțel, dis- discutăm de producția primară, producția uh, secundară și de laminarea uh, oțelului care duc la uh, emisii imense de dioxid de carbon în Uniunea Europeană. Dar apoi să nu uităm de construcții, construirea caselor, uh, producerea autoturismelor. Există um, volum imens de oțel în Uniunea Europeană și apoi există și activitățile de reciclare care duc la exportarea oțelului din uh, Uniunea Europeană și uh, ciclul in, uh, de inovări este important în toate în toți acești pași. Și cred că îmbunătățirile ar fi mult mai mari dacă am plecat de la întregul uh, lanț valoric și astfel am putea găsi noi oportunități de a face afaceri în acest domeniu. Deci trebuie să depășim granițele uh, sectoarelor industriale grele tradiționale. Și cred că există patru domenii de intervenție asupra cărora aș dori să intervin. În mod evident, furnizarea de energie ecologică. Este evident, dacă ne dorim o decarbonizare, avem nevoie de surse uh, regenerabile curate. Avem nevoie de asemenea de cercetare și dezvoltare, de investiții mai mult. Există deja tehnologii inventate, însă acestea ar trebui să și ajungă pe piață, însă pentru acest lucru presupune investiții uh, multe în domenii nesigure. Apoi, trebuie să creăm o economie circulară, trebuie să creăm cererea pentru aceste produse care inițial vor fi mai scumpe decât uh, produsele uh, Uh, tradiționale care duc la emisii mai mari de dioxid de carbon și, în fine, trebuie să sprijinim mai mult circularitatea pentru a reduce cererea primară de energie. Pentru tot acest lucru avem nevoie de un pachet uh, integrat, de o politică climatică și uh, energetică integrată care pleacă de la politica climatică trecând prin cea energetică, industrială, cea dedicată resurselor, uh, Um, nu trebuie să uităm de asemenea cercetarea și inovarea și politicile structurale, pentru că multe dintre aceste industrii uh, sunt concentrate în câteva regiuni care în trecut, de exemplu, au avut o importanță și când vine vorba de exploatarea uh, cărbunelui. Și în încheiere aș dori să vă fac șase recomandări curajoase, nu doar din partea mea, dar uh, care vin din partea mai multor institute de cercetare. Considerăm că avem nevoie de uh, un program orientat înspre cercetare și dezvoltare uh, important în Uniunea Europeană pentru procese circulare care reduc emisiile de oxid de carbon. Avem nevoie de o liniere strategică a tranziției energetică și industrială în Uniunea Europeană. Avem nevoie de asemenea, și am menționat acest lucru de mai multe ori, de o finanțare a acestor uh, uh sectoare industriale care uh, um, au pierdut teren din punctul de vedere al investițiilor făcute, mai ales în Europa. Acestea s-au îndreptat mai degrabă înspre Europa. Apoi avem nevoie de o planificare și dezvoltare strategică a infrastructurii uh, industriale care să ne permită reducerea emisiilor de dioxid de carbon și avem nevoie de asemenea de o uh, reglementare inteligentă a tuturor acestor instrumente. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste observații foarte inteligente și pentru uh, faptul că uh, ne-ați dat și timpul suficient pentru a avea o discuție. Uh, nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Ghirec, vă, vă mulțumesc. Intervențiile dumneavoastră mi s-au părut uh, extrem de interesante, însă prea puțin structurate. Mie mi se pare că există două direcții principale care să ne, care să ne permit această tra- transmisie. Este vorba de uh, ameliorarea eficienței uh, consumului energetic, adevăratului consum energetic și din acest punct de vedere reglementarea este importantă. Tocmai de aceea directiva privind eficiența energetică a fost o greșeală pentru că nu doar eficiența este importantă, ci și limitarea uh, consumului. Eficiența se câștigă prin folosirea mai bună a energiei primare, nu, prin, nu doar prin sporirea energiei regenerabile. Cred că așa ar trebui să înțelegem eficiența energetică. A doua metodă, reducerea emisiilor prin CCS și prin diferite metode uh, biologice bazate pe biomasă. Tocmai de aceea, cred că fiecare țară dispune de posibilitățile care să-i permită să atingă acest obiectiv. Dacă este să comparăm eficacitatea economiilor fiecărei țări în parte, energia finală împărțită cu, la uh, Uh, energia primară, 100, vedem că există diferențe imense. În, uh, în Dan- Danemarca este eficiență de 80%, uh, Bulgaria 46% și Polonia undeva la mijloc 70%. Și acum, în ceea ce privește hidrogenul, să nu uităm că există procesul electrolizei care ar putea fi util în regiunile carbonifere poate fi obținut um, hidrogen printr-un anumit proces. Și apoi v-ați referit la tehnologia Hisarna, care mie nu mi se pare extrem de, uh, extrem de, de interesantă. Cred că există și alte uh, posibilități din, din acest punct de vedere. Domnul președinte, știu că domnul profesor ar putea să uh, ne vorbească uh, ore întregi despre aceste chestiuni. V-aș ruga să vă, limi- să vă limitați intervențiile la două minute, pentru că mai urmează două alte uh, uh, părți în această audiere și nu trebuie să depășim ora, orele 12.30. Domnul Eller are cuvântul. Mulțumesc foarte bun. Uh, am o veste proastă. Toate aceste aspecte nu uh, figurau în propunerea Comisiei uh, privind Orizont 2020, dar partea bună este că prin amendamente toate aceste elemente au fost introduse în propunere. Deci prin amendamente din partea Parlamentului. Întrebările mele merg cam în două direcții. Spuneați că în contextul siderurgiei, uh, nu e o industrie prea inovatoare. Există un proiect uh, în Germania care propune o tranziție uh, radicală a, siderurgiei, deci din Salzgitter, deci transformarea acestei uzine siderurgice, pentru ca ea să nu mai fie uh, poluată, poluantă. Deci uh, avem uh, acest ciclu uh, prin care cărbunele este transformat în gaz și după aceea se reduc emisiile de carbon. Dar sigur că din punct de vedere tehnologic avem partea de reglementare, avem partea legislativă, dar pe de altă parte trebuie să ne întrebăm cum putem să încurajăm uh, tendința pe care ne-o dorim, uh, avem nevoie de proiecte de încercare uh, sau avem nevoie de investiții în cercetare. S-a prezentat proiectul CCS din țările de jos, am ascultat cu mare atenție prezentarea și pot spune că stocarea carbonelui la sol în Europa a eșuat și poate că avem nevoie de infrastructura regională necesară care este uh, părerea dumneavoastră? Am putea să asigurăm uh, transportul uh, de la, din rezervele offshore a uh, carbonului astfel stocat? Cum am putea să procedăm? Și am și o ultimă rugăminte. Suntem în negocieri cu Consiliul, care este foarte sceptic în ceea ce ne privește. Dacă ne uităm doar la producția de uh, energie, ar fi uh, foarte importantă dacă guvernele naționale, sigur uh, nu mă refer numai uh, la țările de jos, dar și guvernul german era foarte rezervat. Deci noi am făcut toate propunerile necesare, deci toate liniile directoare sunt în propunerea noastră. Întrebarea este dacă ele vor fi concretizate sau nu. Mulțumesc, doamna Kathleen Van Bremt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru aceste prezentări. Ați avut o contribuție foarte optimistă la dezbaterea noastră, dacă am înțeles eu bine mesajul dumneavoastră. Nu știm cum va arăta mixul energetic Uh, ce pondere vor avea diversele forme de energie, dar în orice caz ne-ați uh, transmis uh, un mesaj pozitiv, respectiv că vom continua să beneficiem de energie. Dar aș dori să uh, vă pun câteva întrebări. Înainte de 2050 ne așteaptă anul 2030. Deci trebuie, va, va trebui să luăm decizii importante. Să știm, e foarte importantă pentru noi care este cadrul politic pe care să-l pregătim. Eu vin din Avers, unde se uh, Uh, pregătește, uh, se lansează o nouă uzină chimică. Mă preocupă, nu știu dacă este o inițiativă pozitivă, uh, deci care va fi impactul construcției acestei, acestui combinat chimic. Mm, credeți că e o idee bună și care sunt condițiile pe care noi ar trebui să le impunem de exemplu, ar trebui eventual să impunem uh, CCU uh, S, deci sequestrarea și utilizarea carbonului, înainte să dăm undă verde. Uh, știu că există foarte multe progrese, există programe comune pentru infrastructură, dar sectorul industrial nu pare să fie dispus să financeze, deci să vină și cu partea sa de finanțare. Deci ce ne rămâne de făcut? Care uh, ar putea să fie contribuția noastră pe plan politic? În uh, altă ordine de idei, uh, știți că am propus schimbări la sistemul ETS, dar nu ne-am ocupat suficient de finanțare. Aș dori să vă întreb ce credeți. Credeți că avem nevoie de o taxă pe carbon suplimentară? Am putea să o introducem în Europa? Avem în Europa cadrul necesar pentru o revizuire. Și aceasta a fost ultim, ultima mea întrebare. Mulțumesc, domnul Iafor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, experților care ne-au uh, făcut prezentări foarte interesante pe acest subiect uh, interesant. Ați vorbit despre mixul tehnologiilor pentru necesar pentru a scădea emisiile de carbon în industria, deci inclusiv CCS, CCU, hidrogen și economia circulară circularitatea, dar întrebarea uh, de pe partea industriei este care este costul acestor tehnologii. Și în loc să încercăm să impunem acest mix de tehnologii, noi ca autoritate de reglementare trebuie să calculăm uh, tarifele, prețurile pentru uh, fiecare tip de tehnologie pentru a reduce cât mai eficient emisiile de dioxid de carbon din industria noastră. Deci, Credeți că dacă facem tranziția spre o economie circulară, sigur că industria întâmpină cu brațele deschise tehnologii precum CCU, CCS, dar întrebarea încă o dată este cea legată de preț. Ne puteți spune câteva ceva despre prețurile diverselor tipuri de tehnologii și cum vor influența peisajul viitor uh, pentru a uh, decarboniza industria noastră? Mulțumesc, domnul Scârleț. Mulțumesc. Aș avea și eu câteva întrebări. Foarte pe scurt. În primul rând, în ce privește economia circulară, spuneați amândoi că este un factor foarte important uh, uh, sau driver pentru economia europeană până în 2050. În prezent avem uh, texte legislative pentru deșeurile municipale și sunt probleme pe care le-ați menționat. Deci dacă de va trebui să schimbăm infrastructura și logistica. Dar problema este că uh, soluția pentru care s-a optat pentru gestionarea în unele state membre a deșeurilor este incinerarea, iar uh, în alte statele membre reciclarea. Deci, iată, avem de-a face cu abordări eh, diferite în statele membre pentru a atinge obiectivele pe care le-am stabilit în noul text legislativ. În ce privește aspectul circular, există, alte, există foarte multe uh, industrii pentru aluminiu, fier și alte materii prime care sunt uh, exportate pentru că pentru aceste companii care reciclează deșeurile e mai interesant din punct de vedere financiar să exporte aceste materii prime în uh, străinătate. Și deci uh, toate aceste materii prime nu sunt folosite pe teritoriul uh, Europei. O a doua întrebare legată de noile tehnologii. Spuneați că în anii următori va trebui să dezvoltăm noi tehnologii, dar cred că intervine și un conflict între interesul public pentru că noi susținem acordul de la Paris pentru a reduce emisiile poluante, dar, pe de altă parte, trebuie ca aceste noi tehnologii să uh, fie produse la un preț abordabil. Uh, și asta nu doar pentru țările dezvoltate din Europeană, ci și pentru alte, celelalte state membre. Avem, de exemplu, o problemă cu tehnologiile în, pentru sursele regenerabile, care uh, sunt uh, la îndemâna uh, statelor dezvoltate în Europeană și nu uh, a celor subdezvoltate. O altă întrebare. Eficiența energetică și izolația clădirilor. Ați menționat problemele pe care le avem în industria cimentului și în alte sectoare, care au de-a face cu clădirile. Cum uh, prefigurați în scenariile dumneavoastră înlocuirea materialelor în clădiri? Deci lemnul ar putea uh, să se substituie în anumite clădiri uh, cimentului. Deci nu ar trebui să introducem noi tehnologii pentru a produce oțel, ci să facem uh, eforturi și altfel pentru a reduce emisiile finale. Transportul este un alt domeniu problematic. Chiar astăzi am citit că în sfârșit am obținut un acord pentru camioane, camioane deci, deci, uh, cum, uh, care este părerea dumneavoastră în acest punct de vedere? Între scenariile dumneavoastră din prezentare, care ar fi scenariul cel mai util pe, pentru viitor? Președintele îl uh, întrerupe pe vorbitor. Dragi prieteni, haideți să nu uităm că mai avem încă patru vorbitori care vor trebui să ia cuvântul pentru următoarele runde de dezbateri. Deci, iată întrebările care v-au fost adresate, deci vă rog să începeți să răspundeți. Nu au fost doar întrebări, ci și observații care v-au fost adresate. Mulțumesc pentru aceste întrebări excelente. Ar fi minunat dacă aș putea să vă răspund uh, printr-o frază la toate întrebările, din păcate nu se poate, dar mă bucur să constat că uh, sunteți experți deci uh, că înțelegeți cât de complex este acest uh, domeniu uh, și că țineți cont de complexitatea lui când luați decizii politice. Parlamentul European recunoaște că e nevoie de măsuri care merg mai departe decât în directiva actuală. Deci e foarte înțelept să ne îndreptăm politicile spre obiective generale în reducerea emisiilor, să nu ne axăm doar pe partea de eficiență. Deci, dacă Uh, venim cu soluții pe termen scurt și uh, uh, costisitoare, s-ar putea să ajungem într-un impas și astfel industria noastră nu poate să devină competitivă pe viitor. Deci accentul uh, e foarte important. Și când pui bine accentul, îți dai seama că vin și răspunsurile la nivel de uzină, dar și la nivel de regiune, totul va fi diferit în funcție de uh, situația regiunii respective și de oportunități. De exemplu, în ce privește CCS-ul, nu e disponibil pentru tot, biomasa funcționează foarte bine în anumite zone, nu în toate, dar în orice caz uh, trebuie să avem o soluție personalizată. Și de aceea calcule, cal, calculele noastre arată că dacă dai dovadă de pragmatism, dacă încerci să aibă o, o viziune pe termen lung, Mm, sigur, obiectivul nostru ar fi să avem o economie cu emisii zero de carbon, atunci poți să identifici măsurile necesare pe termen scurt, cele care pot fi amânate, pentru că e nevoie ca tehnologiile să ajungă pe piață și câteodată poate că e chiar mai bine la nivel de uzină să amâni măsurile, nu doar să încerci uh, să vizezi atingerea obiectivelor cât mai, cât mai repede. Și e foarte bine să ținem de, cont de această viziune pe ansamblu când discutăm de politici. Și aici amândoi suntem de acord că inovarea în domeniul industrial și în infrastructură e crucială. Înțelegem că avem potențial Uh, că poate fi redus uh, și costul uh, și am obținut rezultate foarte bune în ce privește energia solară și eoliană. S-au redus costurile în mod dramatic și putem să transferăm aceste modele la alte modele industriale, la CCS, la biomasă, de exemplu, și atât industria cât și cercetarea par să înțeleagă în Europa sau știu cum să fac asta, dar condițiile necesare vizează și stabilitatea, stabilitatea la nivel de politici, stabilitatea pentru inovare. Dacă luăm exemplul uh, uh, uh, întreprinderilor comune, Uniunea Europeană uh, excelează în aceste domenii. Avem aceste proiecte emblematice care pot să fie repetate uh, la nivelul uh, industriei de producție a energiei. Deci să încurajăm cooperarea în domeniul uh, gazului pentru ca electroliza să fie mai ieftină, să uh, încurajăm cooperarea în domeniul electricității. Știm că se poate, dar trebuie să punem sau să exercităm presiunea necesară pentru ca domeniul respectiv să își dea seama de potențial dacă pui bine problema, uh, îți dai seama că vor apărea noi uh, afaceri pe viitor în acest domeniu. La fel uh, cu și CCS-ul. De, mm, în, acum 30 de ani vorbeam despre uh, uzine. După aceea, uh, mm, pentru a produce gaz, uh, un proces foarte industrial. Dar toate aceste produse, toate aceste procese siderurgice ne permită uh, să stocăm uh, să, mm, carbonul timp de 10 ani. E o îmbunătățire excel, foarte bună și astfel de uh, îmbunătățiri ne, dor, ne, ne dorim noi. Bineînțeles, un alt aspect crucial îl reprezintă infrastructura, dar aici uh, cred că este o chestiune de uh, coordonare guvernamentală. Deci dezvoltarea infrastructurii în miezul industrial al Europei reprezintă o prioritate, dar trebuie să avem o abordare multilaterală. Din zona Mării Nordului ne-am dat seama că se pot face economii imense dacă se face în mod coordonat. Există calcule conform cărora dacă vrem să avem uh, uzine de 250 de gigavați, costurile pot varia, deci între varianta uh, națională și cea uh, coordonată, uh, deci costurile pot fi duble până la triple. Deci trebuie să cooperăm. Avem această vedere de ansamblu. Acum să lăsăm industria să intervină și să identifice modelele de afaceri, pentru că sunt foarte multe oportunități pentru ca energia noastră, uh, industria noastră să rămână competitivă. Să nu uităm că industria chimică din Europa este una dintre cele mai performante din lume. Dacă luăm uh, exemplul Germaniei, al țărilor de, de jos, ne dăm seama că industria chimică este extrem de performantă. Dar problema este că nu avem țiței ieftin, mai avem gaz ieftin. Industria petrochimică uh, va apărea în Orientul Mijlociu, în uh, SUA. Deci trebuie să inovăm dacă vrem ca această industrie să rămână în Europa. Și condiții de investiții foarte clare, avantaje competitive, uh, vor duce la o scădere a emisiilor de dioxid de carbon și asta ar putea să fie un mare avantaj pentru Europa pentru viitor. Este partea vizionară, de să spunem, pe care trebuie să o luăm în calcul. Și e foarte important și din perspectiva politicii. Multe ramuri industriale își doresc uh, să se implice, au capacitatea de inovare, pot să uh, dezvolte, dar trebuie să uh, ne acordăm cu decidenții politici. Deci voința este reală. Yes, thank you uh, for the very comprehensive and broad Vă mulțumesc pentru aceste întrebări uh, cuprinzătoare, la care este foarte dificil să vă ofer uh, un răspuns punctual. Cred că trebuie să insistăm asupra pericolului real ca în Europa să se regăsească pe viitor mai puține dintre asemenea industrii care se confruntă cu adevărate uh, presiuni. Uh, și alinierea înspre reducerea dioxidului de carbon este o oportunitate. Poate este ultima oportunitate pe care o avem, dar oricum este o șansă în acest sens. Avem nevoie de inovare în toate domeniile, noi modele de afaceri bazate pe circularitate, dar mai ales pentru uh, industriile energofage este nevoie de extinderea ulterioară a acestor proiecte care funcționează, însă pentru acest lucru este nevoie de finanțare și aici ar trebui să intervină Uniunea Europeană. Fondurile dedicate inovării uh, ar putea fi folosite tocmai pentru a susține aceste investiții necesare, pentru că, într-adevăr, sunt uh, de acord cu dumneavoastră, avem nevoie de volume imense de investiții în aceste industrii un alt uh, punct important, hidrogenul în procesul uh, siderurgic și multe din companiile siderurgice au anunțat că doresc să meargă pe această cale. Am uh, sărit peste o peste o imagine din preze, prezentarea mea, un exemplu din Suedia, care uh, spun că pot să facă această uh, transformare cu costuri suplimentare de doar 20%, poate chiar și mai uh, competitiv costuri și mai uh, reduse. Însă, din punctul meu de vedere, nu este foarte clar dacă um, e doar, doar, sunt doar proiecte teor- teoretice, sunt doar declarații de intenții sau există și di- uh, disponibilitatea de a le transforma în ceva uh, conc- concret. Însă avem nevoie, au nevoie de o pondere importantă de hidrogen uh, ecologic, curat, pentru care e nevoie de o infrastructură dedicată. Uh, acestui hidrogen. Și în, ce, în ceea ce privește CCS, uh, capturarea și stocarea carbonului, depinde de situația din care, uh, în care te afli. Există anumite domenii, cum ar fi industria cimentului, industria siderurgică, unde uh, e o idee bună, dar nu în toate în toate domeniile CCS poate să-și aducă o contribuție atât de importantă, la fel cum uh, discutasem în uh, trecut în domeniul energetic. Deci capturarea uh, și stocarea carbonului, respectiv capturarea și utilizarea carbonului, poate reprezenta o parte a soluției, dar într-un mod mult mai țintit, nu atât de general cum discutasem în trecut și câteva cuvinte privind costurile. Toate, toată această transformare uh, va costa și trebuie să purtăm o dezbatere politică pentru a stabili prețul pe care suntem dispuși să plătim, pentru că piețele probabil vor avea nevoie de mai mult timp pentru a stabili prețul corect. Și vă dau un exemplu, uh, sticlele de uh, plastic care sunt uh, dacă ar fi obținute folosind toate aceste tehnologii curate, ar costa de trei ori mai mult, dacă, ceea ce ar scoate pe toată lumea de pe piață. Dar dacă am uh, lua o decizie, am putea să ne permitem aceste costuri, însă trebuie să luăm aceste decizii pentru a permite companiilor care folosesc asemenea uh, procese de producție să rămână uh, pe piață. Din punct de vedere tehnic, lucrurile sunt Uh, simple. Noi nu am avea de suferit, dar industriile care produc uh, asemenea, asemenea masă plastică la un uh, preț mai mare ar ieși de pe piață dacă nu le susținem. Vă mulțumesc. Aș, aș fi avut și eu trei sau patru întrebări, dar o să renunț la ele însă, pentru, pentru că mai avem patru alți vorbitori. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă aduc aminte că este doar începutul discuțiilor dezbaterilor noastre. Și acum trecem la următoarea parte, rolul hidrogenului pe viitor. Domn profesor Paul Dodds, conferențiar de la Bartlett School, Facultatea pentru Mediul Construit, University College uh, London, și fost un membru al Parlamentului European, Iorgo Chatzimarkakis, pe care cred că nu mai este nevoie să vi-l prezint. Hello. So let us go to the first um, uh, lecture and... Haideți să trecem direct la prima prezentare. Domnul Paul Dodds, profesor. His specializat în sisteme de modelare a hidrogenului, de stocare energetică în uh, designul modelor uh, sistemelor energetice bazate pe hidrogen, pe viitorul uh, rețelelor um, de gaze naturale din Regatul Unit, tranziția în Regatul Unit înspre economie bazată pe, reduse, pe emisii reduse de, de carbon, um, chestiunile de siguranță la locul muncii în industria nucleară, pe noi ne interesează rolul hidrogenului pe viitor în această dimineață și vă dau cuvântul. Bună ziua! Uh, sunt un om bun la toate, după cum vă dați seama din prezentare. Nu am uh, inclus un slide despre CV-ul meu. Am făcut însă multe cărți albe despre hidrogen, energie, uh, siguranța energiei și așa mai departe interconectare, stocare și așa mai departe și o seamă de alte studii pe bioenergie. În esență, vă spun aceste lucruri pentru că am o viziune de ansamblu asupra sistemului energetic și nu mă ocup în mod special de hidrogen, ci pur și simplu mă ocup de ce funcționează și ce nu. Asta fac toată ziua. Ce fac? Iată, construiesc astfel de modelizări, cum vedeți pe ecran. Mulți spun că sunt cutii negre. Practic, încercăm să modelizăm felul în care putem decarboniza economia cât mai ieftin. E interesant de văzut ce ne spun aceste modelizări. Iată un scenariu tipic, o tăiere de 80% a emisiilor de gaze cu efect de seră în cazul Marii Britanii. Spuneți-ne care e cel mai uh, ieftin mod de a decarboniza Marea Britanie până în 2050. Uh, consumul final uh, se dovedește că va fi din hidrogen. Vorbim de 40% necesar pentru industrie și încălzirea în sectorul rezidențial și o mică părticică și pentru transport. Însă vorbim de 1400 de uh, petajoule de energie, practic. Iată însă și un alt model care provine de la GRC, Joint Research Center. Ei, au găsit ceva similar pentru transport, 500 de petajoule de uh, hidrogen, ceva mai puțin în industria grea și nimic pentru decarbonizarea sistemelor de încălzire. Deci sunt câteva diferențe totuși. Uh, Haideți să vorbim de mașinile cu pile de combustie care deja se vând. Mm, pile de combustie de hidrogen, desigur. E un mare pas înainte să putem cumpăra în Europa astfel de mașini, astfel de modele. Producția pe scară largă a acestor uh, autovehicule, și mă refer la uh, mii în Uh, Asia. Abia a început la noi, dar va reduce foarte mult costurile și va stimula inovația. Alte uh, piețe sunt dezvoltate pentru piele de combustie, uh, camioane, autobuse, autocare și chiar și trenuri în Germania. Interesant. Pentru că în modelul nostru noi nu aveam multe transporturi bazate pe hidrogen și multe din scenariile pe care le-am cules de la organizațiile internaționale, de exemplu, în Marea Britanie, în Comitetul Climate Change, arată că cei care domină piața acum o vor domina și în viitor. Există și o, um, un sondaj KPMG în 2019 în care se pune întrebarea dacă uh, vehiculele bazabile de combustie vor fi revol, o revoluție în mobilitatea electrică. Uh, 71% au spus că da în Germania, Uh, există un nivel foarte ridicat de răspunsuri pozitive la această întrebare. În ultimul an s-a arătat că pledoarile pentru hidrogen sunt tot mai aprinse. Consiliul pentru Hidrogen a atras foarte mulți noi membri și foarte entuziaști. Și, practic, există o lipsă de alternative credibile, inclusiv studii pentru potențial, vis-a-vis -vis de potențialul hidrogenului la nivel global și poate că e ceva la ce trebuie să se lucreze în viitor. Am pus acest slide și sunt sigur că nu e nimic nou aici pentru dumneavoastră, doar ca să vă arăt cum arată uh, o, motorul unei mașini cu pila de combustie există mai multe baterii într-o mașină electrică decât într-una pe bază de hidrogen. Dar uh, sunt foarte multe designuri posibile, inclusiv pentru hibrizi uh, care pot fi uh, branșați. E interesant de văzut în graficul din dreapta jos costul pentru proprietari, fără taxe. Există o porțiune foarte mică a infrastructurii în toate aceste analize ale costului. Pentru lanțul de valori e important pentru că trebuie să stimulezi producția de astfel de mașini. Dacă ne uităm acum la costul producerii unor astfel de motoare, unor sisteme de propulsie de acest gen, putem să vedem care e uh, costul total. Uh, și aici vedeți previziunea ale costurilor, uh, care sunt mai predictibile, de fapt, decât costul hidrogenului efectiv. Ce am găsit noi e că din 2030 încolo toate sistemele de propulsie vor continu- con- costa între 50 și 60.000 de de pounds de lire sterline. Din cauza prețurilor foarte apropiate, ce înțeleg eu din acest grafic este că habar nu am care va fi tehnologia cea mai ieftină în viitor. Chiar nu am idee, dar pot să spun că dacă costurile vor converge în acest fel, atunci uh, diversele tipuri de um, aparate, uh, pompe sau um, uh, sisteme de încălzire. Deci, până la urmă, cred că clienții vor vrea să plătească o taxă suplimentară ca să aibă cea mai bună calitate și cea mai bună tehnologie. Inovația chiar funcționează și graficul următor vă arată felul în care s-a inovat uh, în Japonia și Corea uh, pilele de combustie pentru încălzire. Prețul uh, um, a scăzut exponențial în timp pe măsură ce producția a crescut. Majoritatea pilelor de combustie sunt folosite, de fapt, în încălzire, în principal. Acum vedeți un grafic al uh, patentelor și brevetelor depuse în multe țări. Se vede diferența între cele două grafice. Primul se referă la pile de combustie și uh, al doilea, uh, aplicațiile hidrogenului și ale pilelor de combustie în transport. Și se vede că pe măsură ce brevetele pentru pile de combustie scad, uh, aplicațiile cresc, desigur, pentru că acum au devenit disponibile. Apoi, Japonia și Corea au mult mai multe brevete și patente decât țările europene. Europa nu e lider în acest sector. Putem considera și felul în care guvernele susțin astfel de demersuri și vedeți aici cifre din Germania și Marea Britanie, dar Japonia, în mod deosebit, a făcut multe eforturi pentru a finanța atât pile de combustie pentru încălzire, cât și pentru autovehicule. În Germania și Marea Britanie au făcut mari eforturi, dar nicio altă țară europeană nici măcar nu se apropie. Deci suntem cumva în urmă. Europa e cumva în urmă și la aceste elemente. Vă mulțumim foarte mult, spune președintele. Următorul nostru vorbitor este Iorgo Ceațimarachis. E un exemplu Uh, minunat de o a doua viață după ce ești uh, eurodeputat. Deci e un exemplu foarte bun pentru noi toți. Acum ești secretar general al Hydrogen Europe uh, din 2016 și grație expertizei tale ai putut contribui la temelia primei și cel de-a doua um, joint undertaking pentru hidrogen, citate deja de uh, vorbitorii anteriori. Un lucru foarte important pentru UE. Iorgo, ai cuvântul? Și știm că uh, tema e rolul hidrogenului viitor. Mulțumesc! Îți mulțumesc foarte mult, Iergi. Într-adevăr, e un sector absolut fascinant și domnul profesor Dodds a menționat acest lucru. Există foarte multe întreprinderi pe care le vedeți aici, care fac parte din acest sector și ieri, într-adevăr, există și o, via- o a doua viață, mă adresez acum eurodeputaților, și uh, mi s-a cerut să-mi depun din nou uh, candidatura la vi- viitoarele alegeri. Nu am făcut acest lucru, soția mea a, și-a depus candidatura și vedeți aici că este vorba de o întreprindere comună între public, Comisia Europeană, care este și ea reprezentată, este prezentă aici în uh, sală, uh, cu participarea industriei și actorilor din uh, cercetare, din domeniul cercetării. Și prin această întreprindere comună am făcut foarte multe proiecte și acum, care este rolul hidrogenului? Și cred că este important să înțelegem cele șapte roluri diferite uh, pe care le acoperă hidrogenul și de ce toată lumea discută despre, despre hidrogen. Și am depășit punctul uh, maxim din 2000, în perioada 2004-2005. Cred că acum am revenit la acest subiect și cred că vom și rămâne, ne, ne va preocupa acest subiect mai mult timp. Săptămâna trecută, uh, la Paris, uh, Agenția Internațională Energetică a discutat și a ajuns la concluzia că hidrogenul e aici și va rămâne alături de noi. În primul rând, permite o integrare pe scară largă a energiilor regenerabile și generarea uh, de curent electric pentru acest lucru avem nevoie de infrastructuri mai mare de uh, stocare și aici se deschide o portiță pentru uh, hidrogen. Apoi, al doilea rol, dis, uh, distribuirea între sectoare și între regiuni. Re- dacă transporti un electron produs în mod uh, regenerabil, este de 10 până la 20 de ori mai scump decât folosirea uh, Uh, rețelei de transportare a gazului natural. Uh, hidrogenul este o moleculă și costă mult mai mult dacă doresc să-l transporti prin uh, rețeaua energetică tradițională. Deci reduce costurile și, în al doilea rând, funcționează ca un tampon între uh, Um, rețeaua gazului natural și cea energetică. Apoi putem um, decarboniza um, utilizatorii finali, sectorul transportului, de exemplu. Apoi utilizarea energetică industrială, domeniul uh, clădirilor și poate, hidrogenul poate avea și funcția de materie primă în mai multe domenii, inclusiv în domeniul siderurgic. Și știu că pe Cristian Eller îl interesează mai ales acest sector, care a devenit, a câștigat o importanță foarte mare în ultima perioadă. Vedeți aici o imagine care poate părea uh, complicată. Ce este în albastru este uh, partea energetică, rețeaua energetică. Um, Or, uh, roșul și galbenul este, uh, sunt gazele naturale și hidrogenul permite combinarea celor două domenii. Hidrogenul poate folosi, uh, poate fi util rețelelor energetice de dimensiuni mai mici să crească, să devină mai puternice folosind rețeaua gazelor naturale. În strategia pe termen lung există 8 scenarii și majoritatea dintre acestea prevăd un rol important pentru hidrogen. Există un, un, un scenariu care se bazează doar pe hidrogen. Există și un scenariu pur electric, însă pentru acest lucru trebuie să investești foarte mult în uh, rețeaua de transport energetic, care ar presupune un număr mare de, de investiții și statele membre nu prea sunt dispuse să facă acest lucru. Studiul McKinsey, lansat, publicat destul de recent privind Europa, ne demonstrează că dacă alegem calea bazată pe hidrogen, am putea ajunge la o reducere de 560 de megatone dioxid de carbon în fiecare an, aproximativ 20, o, o, o pătrime din o reducere cu 24% a cererii de, de energie electrică veniturile anuale din echipament bazat pe hidrogen ar fi de 820 de miliarde de euro, ceea ce ar duce o reducere a emisiilor locale cu 15% și uh, la crearea de 5,4 uh, uh, milioane de locuri de muncă în sectorul hidrogenului și în sectoare conexe acestuia până în 2050. Este un studiu nou care va fi lansat cu ocazia reuniunii informale a ministrilor de energie din uh, București, dar dacă doriți să-l uh, consultați, puteți să-l consultați pe pagina de internet a întreprinderii noastre comune. Aici puteți să vedeți diferitele aplicații în următorii ani pentru hidrogen. Puteți să um, vedeți diferitele mici uh, triunghiuri care sunt numite penetrarea pe piață a acestor a hidrogenului, Mulțumită Parlamentului European, mulțumită tuturor uh, celor care au participat la negocierile tripartite de seara, tre- de seara trecută, uh, obiectivele pentru uh, autoturismele grele sunt foarte utile și dacă am avea o pondere mai mare a energiilor regenerabile, am vedea. Și aici este un studiu, sunt studii diferite din alte țări, am vedea că uh, s-ar folosi și mai mult hidrogenul și acum o să mă refer la partea um, legată de stocare. Pentru a avea, dacă avem mai multă energie regenerabilă, aveam, am avea nevoie de o infrastructură mai mare de, de stocare. Există deja capacitate destul de importantă în Europa pentru a stoca uh, hidrogenul. Există o capacitate de 36 miliarde de metri uh, uh, cubi. Uh, care ar permite să uh, stocăm până la 100 terawatts oră pentru uh, hidrogen pe viitor. Um, uh, câmpurile de gaz golite și cele mm, minele de sare golite, de exemplu, ar putea fi folosite pentru a stoca hidrogen până la 40 de Uh, teravați ore uh, hidrogen. Există stat, uh, țări în care există mai multe asemenea mine de sare deja epuizată, dar oricum peste tot există câmpuri de gaz deja exploatate. Care este punctul de, de plecare? Există deja uh, multe modalități de a folosi hidrogenul, de exemplu, în re, re, refinării, rafinării, apoi amoniac, metanolul, apoi în industria chimică. Și există și piețe mai puțin importante, dar în total există un uh, volum uh, imens, 328 uh, teravați oră hidrogen folosit. Și aici puteți să vedeți imaginea de viitor, ref, uh, ponderea uh, activităților de finare va scădea, dar producția chimică și folosirea hidrogenului în industria chimică va crește, mai ales când vine vorba de amoniac, uh, metan și um, capturarea, utilizarea carbonului și vedeți de asemenea uh, siderurgia, oțelul. Până în 2050, cererea va fi de 390 uh, petajul, o cerere destul de mare. Putem să vedem ce se întâmplă deja în țările uh, de jos. Vedeți aici o imagine cu Hasveni, este un membru al întreprinderii noastre comune, face parte din uh, cei care gestionează rețeaua de gaze naturale din țările de jos și Germania și există o fel de parcurs foarte uh, Uh, clară pentru această întreprindere. Există un grup de lucru care se ocupă de gazele naturale, care pregătește uh, pachetul dedicat gazelor naturale pentru viitorul mandat legislativ și cred că uh, uh, ar, este o idee foarte bună să examinați această imagine, pentru că cei din Olanda sunt foarte inteligenți și uh, pun în aplicare Uh, nu este vorba de o viziune pură, ci de o foaie de parcurs pusă pas cu pas în aplicare. În țările de jos, gazele naturale trebuie să fie înlocuite de alte surse energetice, pentru că nordul uh, țărilor de jos a fost um, provocate cu tremure datorită uh, exploatațiilor de exploatării exagerii de gaze naturale și va fi înlocuit de hidrogen. Aici vedeți un exemplu despre cum Uh, poate fi folosit în mod comercial uh, hidrogenul. Nurion, Tata Steel uh, colaborează în portul Amsterdam, de exemplu. Există și un alt ex, ex, exemplu, Shell, tot o companie olandeză folosește procesul de uh, electroliză pentru a echilibra rețeaua electrică locală și există și un alt uh, proiect uh, siderurgic, Hush to Future, un proiect uh, au, austriac. Nu am spus uh, nimic despre ThyssenKrupp, de exemplu. Noul CEO ThyssenKrupp a anunțat că va uh, investi până în 2050 10 miliarde de euro în tehnologia bazată pe hidrogen. Și aceasta a fost prezentarea mea. Uh, vă mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc, Iorgo, pentru prezentare. Vă dau cuvântul acum pentru întrebări. Dwa pytania mam. Pierwsze pytanie, to jest bardzo ciekawa uh, informacja. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș avea o întrebare legată de Uh, țevile pentru uh, hidrogen și uh, capacitățile de stocare. Hidrogenul este o, un element foarte periculos și aș dori să știu care sunt măsurile de securitate adoptate pentru a evita explozia depozitelor. Apoi mai există Aș avea încă o întrebare. Există foarte multe posibilități în ceea ce privește producția pe bază de hidrogen, electroliza și apoi uh, cărbunele ca materie primă de plecare. Care metodă este mai eficientă, care este mai bună, care are perspectivă? Mulțumesc. Iată câteva întrebări la obiect. Acum domnul Iaroc. Mulțumesc. Am uh, și eu câteva întrebări. Trebuie să subliniez în primul rând că vorbim despre hidrogen, însă dacă e să vorbim despre folosirea gazului în Europa, ne dăm seama că gaze vorbește în acest context de mai multe tipuri de gaz din mai multe surse. A spus că hidrogenul ar putea să fie amestecat cu gazul natural, de exemplu, pentru a putea fi transformat, ă, transportat în ă, ă, gazoducte. Și industria din acest domeniu spune că ar putea veni cu noi inovări tehnologice pe care să le introducă în infrastructura tradițională pentru gaz. și se mai aduce în discuție și uh, biogazul și domnește incertitudinea în ceea ce privește definiția uh, uh, gazului verde, a gazului decarbonizat și așa mai departe. Există mai multe definiții și cred că este foarte important să subliniem că vorbim uh, despre aceiași termeni, să nu uh, domnească haosul și incertitudinea în ceea ce privește gazul decarbonizat. O a doua observație și, și domnul Gherec a spus acest lucru, pentru hidrogen știm că el poate fi produs pe bază de cărbune. Și din acest punct de vedere este foarte important uh, Uh, având în vedere observațiile antevorbitorului, e foarte important felul în care producem hidrogen. Avem nevoie de criterii de sustenabilitate foarte puternice pentru hidrogen, ca pentru orice alt gaz, pentru că s-ar putea ca hidrogenul să fie un instrument bun pentru noi, pentru uh, uh, tranziția energetică, dar nu e un scop în sine. Dacă el ne ajută însă să ne decarbonizăm economia uh, și produs, producția, n-am nimic împotrivă, îl sprijin, dar hidrogenul nu reprezintă un scop în sine deci utilizarea uh, hidrogenului în uh, energie europeană sau în uh, scopuri industriale nu reprezintă un obiectiv. Deci avem nevoie de criterii de sustenabilitate puternice pentru hidrogen și pentru orice alt tip de gaz. Și a treia observație sau mai degrabă întrebare, ați vorbit despre stocare. Da, mă apropiu de sfârșit, domnule președinte. Regulamentul cu privire la infrastructură e foarte important pentru viitor. Și dacă ne uităm la sistemul energetic european, dacă ne gândim la reglementările necesare, hidrogenul nu trebuie să fie calculat doar în uh, partea de depozitare, ci și într-o abordare mai amplă, de exemplu. Și reglementările uh, privind uh, infrastructura ar putea fi concepute astfel încât să reducă prețul. Mulțumesc. Domnul Eller. O să fiu foarte pragmatic în întrebarea mea. Avem o, uh, am avut și noi o companie pentru hidrogen sprijinită de uh, programul Orizont 2020. Uh, bilanțul acestei întreprinderi comune însă a fost greu. În primul rând au fost probleme industriale, apoi probleme de cost, și apoi uh, a pierdut, s-a pierdut interesul pentru hidrogen înainte să ducă la uh, rezultate concrete. Deci au fost probleme și cu baterii, probleme mult mai, greu decât s-a anticipat, mai, mai grave decât s-a anticipat. Întrebarea mea este cum ar trebui să arate aceste uh, întreprinderi comune pentru hidrogen? Care ar trebui să fie obiectivele pe care să le formulăm acum când pregătim regulamentul împreună cu industria? pentru întreprinderea comună pentru hidrogen 2 uh, sau 3 și care ar fi uh, interesele uh, industriei spre deosebire de ce s-a întâmplat în trecut, raportat la prima întreprindere comună pentru hidrogen. Mulțumim! Da, într-adevăr, o întrebare importantă, trebuie să ne gândim și la viitor. Acum, răspunsurile, vă rog. O să, întreb, o să încep cu primele întrebări și poate Iorgo o să vă dea răspunsul la întrebările grele. Prima întrebare legată de faptul că hidrogenul este un gaz instabil și periculos și securitatea uh, în ce privește gazoductele. Avem multă experiență în acest domeniu Cred că la nivel mondial există cam 3600 de uh, kilometri uh, de uh, gazoducte. Primul a fost lansat cu mult timp în urmă, mai funcționează. Hidrogenul este un gaz instabil, dar se comportă diferit de celelalte gaze. Din punct de vedere al securității nu putem face o comparație, dar în orice caz, de exemplu, experții spun că hidrogenul nu este mai puțin sigur decât gazul natural, ci că pune alte probleme de securitate. De exemplu, eu m-aș îngrijora mai mult în legătură cu gazoductele pentru dioxidul de carbon. Uh, dioxidul de carbon uh, poate să, să scape mult mai repede din gazoduct, de exemplu. A mai fost o întrebare despre producția de hidrogen pe bază de apă sau de uh, cărbune. Dacă am opta pentru apă, emisiile de dioxid de carbon ar fi nule și astfel hidrogenul ar fi, putea fi folosit pentru producția de electricitate. A mai fost o întrebare legată de amestecul, deci uh, infrastructura pentru gaz natural și uh, hidrogen. Uh, e adevărat, a fost o dezbatere foarte importantă în Regatul Unit. Până în urmă cu 5 ani, rețelele pentru gaze nu se gândeau absolut deloc la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Uh, Uh, s-a spus că rețelele vor fi uh, depășite în peste 20 de ani și acum, dintr-o dată, sunt uh, îngrijorați. Pe termen lung, va fi greu să decarbonizăm rețelele de gaz natural până în 2050. Deci cu instalațiile actuale nu se poate. Nu putem merge peste pragul de 20% pentru că Uh, apar probleme precum uh, viteza cu care circulă hidrogenul și alte chestiuni tehnice. Dacă dorim ca hidrogenul să fie folosit în gazoductele naturale, atunci va trebui ca ele să fie schimbate, convertite și după aceea toate instalațiile industriale. Deci să se treacă de la uh, gaz urban la gaz natural, de exemplu, în câțiva zeci de ani. Însă, dacă treci prin acest proces de conversie, costul conversiei se uh, vizează instalațiile și nu gazoductul respectiv, deci uh, unii probabil că vor, nu vor mai folosi uh, hidrogenul pe atunci, deci costul va putea fi controlat. În ce privește aspectul durabil al hidrogenului, n-am uh, prezentat uh, ultimul diapozitiv pentru că nu mai aveam timp. Acolo era și răspunsul la această întrebare. Terminologia Uh, hidrogenul verde este cu emisii reduse și uh, regenerabil și uh, hidrogenul albastru nu este regenerabil și are emisii de dioxid de carbon. Sigur că partea de terminologie va trebui să fie convenită la nivel european. Știu că s-au înregistrat progrese, dar într-adevăr e foarte important hidrogenul are aceleași probleme ca și sursele de carburanții ecologici din urmă cu 20 de ani mulțumesc. Aș dori să încep uh, cu această întrebare legată de amestecul între, dioxid, între gaz natural și uh, uh, hidrogen. Uh, pro, totul uh, depinde de proporție, deci după 20% trebuie să faci modificări, trebuie să schimbi uh, gazoductul, uh, boilerul, uh, deci partea de utilizare. Dar, din perspectiva uh, producției de energie, s-ar putea să fie necesară. Deci avem nevoie gazoductele pe care deja le avem, de menționat, dar ele nu sunt suficient de mari avem nevoie uh, de o capacitate mult mai mare de transport în uh, țările de jos au luat măsuri în acest sens. Partea de securitate am spus că uh, cifra de afaceri este de 1,3 miliarde pe, de euro pe an. Ați auzit despre accidente? Nu, pentru că avem noi norme de securitate și pregătim următoare norme pentru transportul hidrogenului. Deci, inclusiv Uh, legate de interacțiunea între hidrogen și bacterii. Deci uh, suntem acoperiți și mă bucur că procesul continuă. Apoi, aș dori să răspund la întrebarea dumneavoastră în legătură cu modalitățile de producție a hidrogenului. Da, într-adevăr, uh, reformarea metanului pe bază de aburi din gaz natural sau e metoda tradițională, nu din hidrogen este produs astfel. Dacă faci uh, CCS, e decarbonizat. Însă, avem și electroniza care uh, câștigă putere. Uh, hidrogenul uh, de astăzi uh, deci 80% din prețul pentru hidrogen uh, vizează prețul pentru electroliză. Deci vă dați seama cum stă raportul. Mai există o treia opțiune de la BSF, Uh, care este studiată de către Gazprom. Este piroliza. E o modalitate de a produce hidrogen și carb- uh, carbon uh, solid, sub forma unei, unui praf, să zicem un praf negru de cărbune, care poate să fie folosit ca materie primă pentru pneuri, pentru grafit, de exemplu, pentru electro sau se poate arde pur și simplu. Eu vin din Zarland, din regiunea germană, uh, am renunțat la extragerea cărbunelui și acolo s-ar putea, cu această pudră de cărbune, vechile mine de carbon, uh, să uh, îngrope acolo și astfel obții hidrogen. Deci se testează acest proces dacă prețul este competitiv. BASF a anunțat că piroliza este de 5 uh, ori mai ieftină decât electroliza la un eveniment recent. Pentru mine e o noutate și așteptăm uh, cu nerăbdare să vedem cum evoluează domeniul. În ce privește Polonia, GSW, cea mai mare companie producătoare de cărbune, trebuie să facă parte din uh, rețeaua noastră, nu pentru că trebuie să producă hidrogen din cărbune, ci pentru că vor să pună capăt producției de cărbune și să folosesc uh, uh site-urile respective pentru electroliză pentru Stex, deci uh, sunt uh, foarte uh, inovatori și mă uit din nou la Christian Eller. Germania a anunțat că va acorda 40 de uh, miliarde uh, pentru tranziția energetică, Spania 5 miliarde. E vorba de fonduri foarte importante și discutăm cu ministerele regionale pentru a investi în uh, producerea de tehnologii pentru producția de hidrogen. Să nu lăsăm acest domeniu la latitudinea Chinei. În Düsseldorf, guvernul a spus deja că se va crea o unitate specială pentru că am primit Uh, uh, numele de uh, proiect important comunitar. Deci, poți să faci producția de hidrogen pe bază de electroliză, avem nevoie de 4, de 4 gigabit pe an. În Spania, în Polonia, în Renania de Nord-Vestfalia și chiar asta și facem. Încercăm să pregătim aceste proiecte de industrializare. Acum o să vă răspund la întrebarea legată de întreprinderea comună. Da, această întreprindere comună s-a axat foarte mult pe transportul hidrogenului, deci pe folosirea hidrogenului curat la mașini. Am uh, un impas, unele țări au foarte multe uh, puncte de aprovizionare, în Germania sunt foarte multe, dar nu uh, suficiente vehicule. Uh, nu e că mașinile nu sunt suficient de mature, ci că uh, eu vorbesc despre membrii mei producătorii europeni sunt uh, prea lenți. Dacă Parlamentul transmite același uh, mesaj, uh, produceți baterii și așa mai departe, domnul Sece și ceilalți vor lua deciziile de investiții și asta au și făcut. Ideea este că, cu siguranță, hidrogenul pentru mașini va a veni pe piață pentru că oamenii uh, agrează această idee și tehnologia este matură, dar dezbaterea generală s-a axat prea mult pe baterii ceea ce a, uh, ne-a întârziat. În ce privește viitoarea întreprindere comună, ea nu ar trebui să se refere doar la transport. Și pentru mine e fascinant să lucrez în acest domeniu. E vorba de integrare sectorială și sunt de acord cu colegul care a spus că hidrogenul nu e un obiectiv în sine, dar integrarea sectorială este pentru ca aceste sisteme diferite din uh, tranziția energetică să funcționeze, pentru a crea interfețele, interfețele între uh, rețeaua de transport și de gaz, uh, de, de, de electricitate și de gaz, e necesară această interconectare și dacă întreprinderea comună se axează doar pe un aspect, pe oțel, de exemplu, sau doar pe transporturi, nu va deci va rata un moment important respectiv să înțeleagă că hidrogenul nu este decât un vector pentru a crea uh, integrare sectorială, pentru a aduce sursele regenerabile în sistemul de transporturi, între, în uh, sistemele de încălzire și așa mai departe. Cristian, tu ești un expert, e greu să cunoști pe cineva care să cunoască mai bine ca tine programul Orizont Europa și ai o vedere de ansamblu, știu. Dar suntem pe calea cea bună, ca întotdeauna blocajul e reprezentat de unele state membre și acum chiar mă apropii de concluzie, de a doua oară, ministrii, ministrii pentru energie consideră că hidrogenul este o prioritate. Ultimul consiliu uh, informal a avut loc la Linz, în Austria. Următorul va avea loc la București și va discuta despre hidrogen. Nu putem să ne plângem, ministrii uh, dau dovadă de deschidere, dar trebuie să se miște mai repede pentru că China și Asia nu așteaptă. Mulțumesc! Mulțumim, Iorgo, și mulțumesc, domnule profesor, domni, domnule profesor, pentru răspunsuri, pentru explicații. Ieri am avut un forum european al energiei cu reprezentanți din uh, Agenția Internațională pentru Regenerabile, și au folosit cuvântul hidrogen. Eu nici măcar n-am pus întrebarea. N-a fost necesar. Dar ei ne-au spus că sursele regenerabile uh, reprezintă o sursă primară de energie, iar în ce privește hidrogenul, nu e așa. Pentru că nu avem hidrogen în stare pură în natură. Deci abordarea e diferită. Și mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile și pentru abordarea dumneavoastră, mult mai nuanțată. Când vorbim de regenerabile, e simplu. Regenerabile merg mână în mână cu măsurile ecologice. Sigur, partea de și cu rețeaua Sigur, depozitarea e o problemă, dar atunci când vorbim de hidrogen, atunci poate că ar trebui să abordăm și problema regenerabilelor. Și aici interveniți și dumneavoastră. Mulțumesc! Trecem la ultima parte a audierii noastre de astăzi și a ședinței. Exemplul uh, tranziției energetice în Germania. Rafael Baiciuc, cercetător la Centrul pentru Studii uh, Est-Europene, expert în domeniul politicilor de schimbare climatică în Germania. Uh, subiectul este exemplul uh, tranziției energetice în Germania. Apoi, clima și politica energetică în Germania, abordarea Germaniei. Ultima publicație, Politica energetică a Germaniei și viitorul nesigur al industriei uh, miniere din Germania. Fascinant! Mulțumim pentru prezență! ce veți vorbi, în ce limbă veți vorbi, în limba engleză, sigur, se acceptă, spune președintele. Bună ziua, mă bucur să mă aflu astăzi în fața distinsei audiență. Pe scurt am să vă explic afilierea mea, ce face centrul pe care le servesc. E vorba de un think tank interguvernamental și cercetăm pe teme ce țin de politici în vecinătatea Poloniei. Germania a devenit acum unul din uh, partenerii noștri și în acest departament eu mă ocup de politicile industriale și energetice ale Germaniei. În prezentarea mea voi vorbi și despre strategia de abandonare a cărbunelui în Germania și politica energetică în termen general din Germania. În 2010 s-a adoptat această strategie în Germania de abandonare a cărbunelui se dorește decarbonizarea sistemului energetic, economia. Până în 2050, emisiile ar trebui să scadă cu 80 până la 90%. Cota de energie regenerabile trebuie să crească. E o strategie pe termen lung care încearcă să se creeze o securitate maximă pentru uh, mediu. Am marcat în galben în slide-ul acesta faptul că strategia se referă mai ales la mediul de afaceri, creștere economică și putem înțelege că nu e vorba doar de o strategie pentru energie, ci în general o strategie pentru o modernizare economică a țării. Și politicieni germani împreună cu industria germană au această înțelegere că există o nevoie pentru transformare energetică. Și asta pentru că se deschid oportunități pentru creșterea economică. Cum își îndeplinește Germania obiectivele? Putem vedea pe acest grafic că în 2020 va atinge rata de uh, 80% de energie regenerabile. Linia verde foarte semnificativă. În 2018, cota de regenerabile atinsese 40%. Deci Germania este mult peste um, propriul obiectiv. Cum arată lucrurile când ne uităm la emisii, la politica pentru climat? În momentul de față, problema e că Germania nu își va atinge ținta de emisii. Guvernul a spus deja că țara nu își va atinge obiectivul de 40% reducerea emisiilor până în 2020. Totuși, pretinde să atingă ținta pentru 2030, acea de reducere de 55% a emisiilor. În acest an însă guvernul dorește să treacă o lege pentru politica uh, pentru climat, așa încât uh, există o legislație constrângătoare. Emisiile uh, provenite din generarea de electricitate și aici problema este cărbunele. Vedeți linia roșie și cea gri. 80% din emisiile provenite din electricitate se datorează cărbunelui. Însă cărbunele produce doar cam 40% din uh, totalul de electricitate. Acum, abandonarea cărbunelui. Există un consens politic că abandonarea cărbunelui va avea loc. O comisie de experți și de lobbyiști a dezbătut această temă în ultimele șase luni și în ultima lună au venit cu o propunere. Puteți vedea această propunere pe uh, grafic până în 2035 sau 2038 toate centralele electrice pe cărbune trebuiesc închise. Ce s-a dezbătut foarte aprins au fost uh, fondurile structurale utilizate pentru uh, abandonarea cărbunelui. Regiunile care se bazează pe extragerea și prelucrarea cărbunelui uh, ar trebui să beneficieze de astfel de fonduri și în ce fel tranziția va fi uh, administrată, gestionată. Până acum, programul preconizat de această Comisie pentru uh, Cărbune se presupune că va costa aproximativ 40 de miliarde de euro în următorii 20 de ani. Cum am spus și înainte, abandonarea cărbunelui nu uh, e încă fixată în legislație, totuși trebuie ținut seama de faptul că ea se va produce, care va fi impactul ei însă. Ce privește mixul de electricitate. Energiile regenerabile vor crește, ca și până acum, până în 2035, cota regenerabilor va fi de cel puțin 60% în acest mix pentru electricitate. Și uh, gazele naturale vor crește încă și mai mult uh, comparativ cu cifrele de anul acesta. Deci, gaz, cam 40% din electricitate ar putea fi produsă din gaze naturale, ceea ce va avea implicații pentru cota de utilizare a gazului în mixul energetic general și va afecta piața de gaz a UE în mod semnificativ. Abandonarea cărbunelui, practic motivul pentru care s-a luat această decizie, a fost reducerea emisiilor de CO2 și toată politica pentru climat. Se vede în acest tabel electricitatea, emisiile din electricitate nu sunt totul pentru ca Germania să-și atingă obiectivul de reducere a emisiilor până în 2030. Acțiuni suplimentare trebuie uh, asumate în transport, clădiri, industrie și cred că sectorul transporturilor va fi poate cel mai problematic. Știm cu toții că industria automobilului în Germania are un lobby extrem de puternic și până acum nu au uh, adus rezultatele scontate ba din potrivă, au stopat anumite acțiuni. Uh, cum va fi afectat prețul uh, energiei de abandonarea cărbunelui? Uh, energia solară, eoliană, vor, prețul acesta va scădea și din acest punct de vedere Uh, creșterea cotei de regenerabile în generarea de energie va avea un efect pozitiv asupra prețului energiei. Acest uh, grafic arată doar uh, LCE-ul fără subsidii care va fi acum impactul politic această hartă vă arată țările care deja, la rândul lor, au adoptat uh, o politică de abandonare a cărbunelui și țări care nu au făcut-o încă. Până acum, uh, distribuirea e una destul de echilibrată. Când Germania va adopta în sfârșit abandonarea cărbunelui, abia o minoritate de țări din uh, estul și sudul Europei, inclusiv țara mea, vor rămâne pe cărbune, ceea ce ar putea crea conflicte și o lipsă de unitate politică la nivelul politic energetice. Trebuie să ne reamintim acest lucru. Și poate să oferim niște stimulente pentru celelalte țări ca la rândul lor să uh, aibă în vedere măcar o uh, ieșire din uh, energia produsă de cărbune. Ultima hartă vă arată proporția extracției de cărbune și utilizarea cărbunelui în Europa. Sigur că Polonia, Republica Cehă sunt state membre care utilizează foarte mult cărbune și aș vrea să uitați la sudul Europei, la țările din Balcani, fiecare din aceste țări folosește lignit și dacă nu dorim ca în viitor ca toate întreprinderile care acum exploatează lignit în Germania să se mute în Balcani și să transferăm practic emisiile din Europa Centrală către sudul Europei, trebuie să găsim niște instrumente sau stimulente și în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Foarte interesant, foarte interesant exemplu. Mulțumesc pentru toate hărțile pe care ne le-ați arătat și acum trecem la profesorul Jürgen Friedrich Hake de la Institutul pentru uh, Studierea Energiei de la Iuli și expert în economie energetică și transformare energetică din Germania. Și dumneavoastră lucrat în agenții internaționale implementând acorduri uh, ce privește tehnologia de reducere a emisiilor. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt ultimul orator în această dimineață, ceea ce nu-mi ușurează sarcina, pentru că principalele puncte au fost deja menționate. Cred că o posibilă concluzie acestei dezbateri ar fi că într-o mare, într-o mare parte există un acord între noi despre cum ar trebui să ne transformăm sistemele naționale energetice. Deci știm ce este necesar în acest sens. Avem sistemul de obiective în fața noastră, poate că acestea sunt diferite puțin de la o țară la alta, însă cred că lumea ar fi una foarte plictisitoare dacă nu ar mai exista uh, um, diferențe între noi. Deci poate asta este sarea din bucatele europene. În calitate de profesor, uh, nu am uh, găsit erori în prezentarea antevorbitorului meu, deci nu aș dori să repet anumite chestiuni și să mă acces mai degrabă pe situația actuală din Germană. Cred că știți toate aceste chestiuni este această broșură fundamentală publicată în urmă cu 10 ani care conține toate obiectivele uh, conceptului energiven de transformării sistemului energetic național. A fost un subiect uh, ex- dezbătut intens la momentul respectiv, pentru că această transformare nu a fost primită cu brațele deschise de toate părțile societății uh, germane. Uh, statele vecine au privit oarecum uh, cu suspiciune intențiile germanilor. Dacă este să reducem la esență, propunerea, um, obiectivul principal este uh, atenuarea emisiunilor de gaze de uh, efect cu seră și în momentul în care acest obiectiv va di- dispărea, impactul va fi unul imens asupra structurii viitoare a sistemelor energetice. Deci ce nu trebuie să uităm este că toate informațiile și strategiile, viziunile, dorințele ulterioare sunt determinate de această prioritate cheie din țara mea. Ați văzut deja toate aceste informații. Acum după dezbaterea prinsă privind uh, eliminarea energiei nucleare, discutăm într-un mod uh, aprins eliminarea treptată a cărbunelui din Germania, o provocare dură. Unii vor spune că nu este posibil, că întregul uh, imperiu german industrial se va prăbuși și ca un vechi om de știință, pot să vă spun că am auzit atât de multe basme despre viitorul uh, Germaniei, despre viitorul sistemului industrial și când uh, aud că uh, catastrofa, dezastrul este în pragul ușii și că nu vom reuși să facem acest lucru, nu mai ascult argumentele pentru că asemenea teorii cred că nu nu sunt atât de valoroase, nu merită să fie tipărite pe hârtie. Cred că ar fi mai bine dacă am discuta viitorul lignitului în Germania. Să înțelegem care va fi transformarea structurală necesară în regiunile respective. Atunci și în momentul respectiv trebuie să înțelegem că locurile de muncă sunt importante și banii de asemenea. Pe scurt, problemele cu care ne-am confruntat până acum în procesul de transformare energetică a Germaniei sunt următoarele. Pe de o parte, se limitează portofoliul uh, industrial și uh, eliminarea treptată a cărbunelui nu va face decât să accelereze această limitare a opțiunilor uh, industriale. O altă problemă legată de această reducere a portofoliului industrial este că trebuie să gestionăm un grad mai mare de volatilitate a furnizării curentului electric. Și din nou, în acest context, uh, mulți susțină că va apărea un blackout în uh, viitor, viitorul mai apropiat și nu foarte îndepărtat. Eu sunt sigur că până acum am reușit să facem destul de bine acestei volatilități Desigur, întotdeauna ne așteaptă și provocări pe viitor, dar eu personal, pornind de la informațiile de care dispun, nu mă tem atât de mult uh, de această volatilitate. Cred că o putem gestiona dacă avem o abordare rațională. Cred că strategiile de viitor, uh, dacă acestea se vor baza pe emoții, nu, poate nu vom reuși, dar dacă vom porni de la o abordare științifică, rațională, cred că acest nivel de volatilitate poate fi gestionat și nu cred că se va tăia curentul la un moment dat. Apoi, avem dificultăți în ceea ce privește restructurarea uh, rețelei electrice. Mi se spu- fusesem uh, rugat să vorbesc mai rar pentru a pentru ca interpreții să mă poată urmări domnul președinte, dar peste câteva uh, cuvinte ne vor părăsi și vom avea la dispoziție doar limba engleză. Dar mai am la dispoziție 8 minute pentru prezentarea mea, 6 minute. Deci, restructurarea rețelei este o provocare, după cum am spus, și ne-am confruntat deja cu multe întârzieri din acest punct de vedere. Suntem în urmă se discută de asemenea și costurile. Oamenilor nu le place ca uh, aceste uh, rețele, uh, ca stâlpii respectiv să treacă prin propriile ogrăzi, de exemplu. Nu am discutat mult despre sectorul utilizatorilor finali. Există foarte multe proiecte pentru a îmbunătăți eficiența, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din toate aceste industrie, însă ce nu s-a menționat deloc în această dimineață este chestiunea acceptării de către opinia publică. Chiar dacă toată lumea este de acord cu obiectivele transformării energetice la nivelul local, există deseori acest efect uh, nimbii nu în propria mea ogradă. Raportul pe care îl discutăm astăzi rămâne un raport redactat de uh, Comisia pentru Cărbune, raport care a fost uh, transmis de această comisie guvernului și se discută dacă acest raport trebuie să devină politica oficială, politica energetică oficială a țării. Și pe scurt, o primă reacție la acest raport este următoarea. S-a, s-a discutat reprezentarea părților interesate. Cei care nu au făcut parte din comisia respectivă au uh, consideră că ar fi trebuit să participe și ei la, uh, la această comisie. Comisia uh, parlamentară din Bundestagul german discută despre modul în care Parlamentul a fost implicat pentru că uh, Bundestagul a avut percepția că a fost evitat de către, a fost ocolit de către guvern. Și antevorbitorul meu s-a referit la angajamentele financiare. Nu este deloc clar în ce măsură suma de 40 de miliarde de euro se bazează pe cifre uh, fiabile și, de asemenea, nu este foarte clar care este obiectivul de, uh, adevărat al acestei uh, transformări energetice. Mie mi se pare că ne concentrăm prea mult pe transformarea energetică. Eu cred că ar trebui să ne întrebăm în ce uh, direcție ar trebui să ne transformăm economia, ce se va întâmpla cu uh, locurile de muncă, care sunt uh, perspectivele din alte domenii relevante pentru so- societate, pentru că dacă nu, nu va exista un sprijin din partea opiniei publice pentru asemenea procese transformative în viitor. Și cred că puteți să citiți ace- această imagine și dumneavoastră ceea ce doream eu să mai spun. Că uh, a început dez- dezbaterea uh, gazoduct, uh, gazoductului uh, sării uh, Mării Baltice 2. Și știm că gazele naturale urmează să fie, uh, să fie subiectul aprins, uh, discutat. Și mă opresc aici, domnule președinte președintele. Este extraordinar și foarte interesant și din punctul de vedere al întregii Uniuni uh, Europene și, domnul președinte, uh, uh, este posibil să mai adresăm o întrebare în limba poloneză? O ultimă întrebare în limba poloneză, după care vom continua în limba engleză. Vă mulțumesc pentru această posibilitate. Întrebarea mea este următoarea. Renunțarea la folosirea cărbunului se referă și la uh, cogenerare? Pentru că în ultima perioadă a fost creată o asemenea uh, termocentrală uh, de cogenerare în apropiere de Hamburg, care nu, nu știu ce se va întâmpla cu ea, va fi, va fi închisă. Și uh, trans, uh, transformarea, accentul mai mare pus pe, uh, pe gaze naturale, mi se pare că va duce la o cotă diferită, nu 60-40%, ci invers. Și nu știu uh, pe ce anume se va axa producerea de curent electric din gaze naturale, turbine de gaz sau alte posibilități domn președinte, mulțumesc interpreților. Ne revedim în două ore, la, ora, la orele 14.30 și o să ne continuăm uh, discuțiile în limba engleză acum. I mean, I'm, I'm coming from Germany and I'm doing energy policy for almost 20 years. And to portray that what happened with the Energiewende is cons consistent or anything like that um, is a privilege of